lui Henri Webel um, pentru delegația pentru Republica Populară a Chinei. Există observații? Nu. Dacă nu, atunci se adoptă. Vom trece uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, recomandarea pentru a doua lectură a raportului domnului Hockmark privind uh, politica spectrului radio. Dacă domnul Hockmark este aici, îi dau cuvântul. Îmi cer scuze, aveți cuvântul, deci. În calitate de raportor aveți patru minute. Doamna președintă, doamna comisar, dragi prieteni și colegi, decizia despre politica aspectului de uh, frecvențe uh, radio reprezintă un pas crucial pentru a recâștiga uh, o situație de lider pentru Europa pe plan uh, global. Există oportunități noi pentru industria de telecomunicații europeană, pentru noi servicii, pentru noi locuri de muncă și pentru o nouă creștere economică. Și este important să subliniem acest lucru. Despre acest lucru este această decizie. Nu discutăm doar aspecte de telecomunicații, de telecomunicații ci discutăm despre o nouă dinamică pentru economia europeană. Aș dori să vă mulțumesc Doamna comisar, aș dori să mulțumesc președinției ungare și poloneze a Consiliului și raportorilor din umbră pentru rezultatele la care am ajuns. Deja de mult timp Europa s-a bucurat de un rol de lider în domeniul telecomunicațiilor. Am avut un standard comun european GSM și un regulament comun european care au pregătit uh, situația pentru a ajunge cu o industrie europeană de te- telecomunicații foarte dinamică, care s-a bucurat de prosperitate. Din păcate am pierdut puțin uh, din suflu și avem o nouă economie globală în care noi actori, India și China, de exemplu, uh, ne, ne pun în fața unei concurențe foarte uh, puternice. Uh, Trebuie să luăm uh, eforturile necesare pentru a ne recâștiga uh, locul de lider. Trebuie să devenim mai competitivi. În același timp am văzut că uh, cererea legată de traficul de date mobilă a explodat și poate și pe viitor nu va exploda la fel de repede, dar va crește foarte repede. Există oportunități legate de noile servicii. Și ambiția mea, doamna președintă, vis-a-vis -vis de acest raport și de această decizie, a fost ca prin intermediul uh, acestei politici multianuale din uh, domeniul spectrului de frecvențe radio să ne regăsim poziția de lider. Dorim să fim cei care conducem procesul de schimbare, să creăm cele mai bune oportunități în Europa din punctul de vedere al competitivității și al folosirii uh, oportunităților uh, mobile. După, după părerea, ce îmi doresc este ca Europa să fie, primul, uh, să fie prima, să nu fie pe locul al doilea, nici pe locul al doilea, nici pe locul al patrulea. Dar dacă ne dorim să fim primii, atunci trebuie să luăm deciziile necesare pentru a ne asigura acest loc. Mă bucur așadar faptul că am putut să avem ambiții tot mai mari în acest proces. Mulțumit acestei decizii, vom elibera uh, banda de 800 de MHz din ianuarie 2013, lucru care va pune la dispoziția industriei telecomunicații europene noi servicii cu capacitatea necesară. Prin această decizie vom stabili obiectivul ca nu mai târziu de 2015 să fie liberat uh, do, uh, în total 12 MHz, 12.000 de MHz pentru aceste servicii mobile. Ne vom păstra așadar poziția de lider pe o perioadă lungă de timp și vom avea capacități asigurate pentru industria europeană de servicii sau industria de telecomunicații. De asemenea, am ajuns uh, la un acord ca Comisia până în anul 2015 să analizeze nevoia unei liberări suplimentare de frecvență pentru a ne asigura că vom avea în continuare cele mai bune oportunități. Am decis să creăm un inventar european. Am um, decis că vom avea toate posibilitățile în domeniul uh, Wi-Fi și în alte domenii. Deci, în, în general, domnul președinte, ne aflăm în situația în care să putem să luăm o decizie care ne va pune la dispoziție oportunități pe viitor, să ne asumăm rolul de lider pe viitor și să creăm posibilitatea pentru uh, apariția unor noi servicii. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare și aștept cu uh, nerăbdare dezbaterea de astăzi și votul de mâine. Mulțumesc. Doamna Crăs, în numele Comisiei, are cuvântul. Vă rog. Madame le Président, Doamnă președintă, mă bucură foarte mult că Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord în ceea ce privește Uh, programul de politici privind spectrul radio. După cum știți, Consiliul a confirmat deja acest lucru în luna decembrie anului trecut și am încredere că și Parlamentul va face asta mâine. Vreau să felicit în mod special eforturile raportorului. Din punctul meu de vedere, uh, ar trebui să-i spunem uh, Gunnar Spectrul, pentru că, deci nu e Speedy Gonzales, dar totuși a făcut o treabă excelentă și ne-a ajutat foarte mult să ajungem la acest uh, uh, consens. Adoptarea acestui program este un pas înainte foarte important, pentru că știți care este importanța aspectului radio pentru mediul digital. Spre exemplu, traficul de date mobile se dublează aproape în fiecare an uh, ca urmare a creșterii pieței de telefoane inteligente și ca urmare a creșterii pieței de conținut digital. Și tocmai de aceea disponibilitatea și constrângerile puse pe disponibilitatea uh, frecvențelor radio sunt obstacole puse în calea dezvoltării. Acest program deschide poarta pentru realizări semnificative pentru anul viitor. Până în 2013 vom avea vom redeschide această bandă de 800 de MHz. În al doilea rând, vom, cre- vom crea un inventar european pentru a sprijini utilizarea eficientă a spectrului radio și până în 2015 vom ajunge la cel puțin 1200 de MHz pentru uh, serviciile wireless. Apoi, vom permite concurența pentru aceste servicii. Vom ajuta de asemenea la protecția civilă și la um, modul în care utilizarea frecvențelor se aplică în uh, Europa. Va exista de asemenea o coordonare la nivel european. În 2012 va avea loc o conferință în Geneva, care de fapt a început să uh, se desfășoare în acest moment și acesta este un exemplu foarte bun. Vă reamintesc că Comisia a trimis uh, trei declarații la uh, procesul verbal al Consiliului. O să vă pun un pic la curent cu negocierile care au loc în Geneva. Bineînțeles, nu pot să vă fac o evaluare uh, completă până la finalul procedurilor de la sfârșitul acestei săptămâni. Dar avem un document de lucru care vă va fi prezentat foarte curând. Dar în momentul de față, este foarte probabil ca obiectivele Uniunii Europene, care au fost subliniate în rezoluția Parlamentului din septembrie anul trecut, vor fi atinse, în special necesitatea unei um, benzi mai mari pentru um, accesul internet. De asemenea, în timpul negocierilor a mai apărut un subiect legat de posibila utilizare a bandei de 700 de MHz pentru wireless pe baza unor propuneri din partea unor țări africane și arabe care nu doreau să aștepte până în 2015 pentru a avea o discuție pe marginea acestui subiect. În mod evident, este un subiect sensibil, dar Programul discutat astăzi ne oferă o linie directoare și instrumentele pentru a ne ocupa de aceasta. Nu uitați că Economia de mâine va fi o economie digitală și un program coerent pentru spectrul radio ne va ajuta să avem o economie de succes. De aceea îi invit pe uh, onorabilii eurodeputați să aprobe poziția Consiliului în conformitate cu compromisul la care s-a ajuns pe 24 octombrie 2011. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. În numele grupurilor are domnul Rubic. Cuvântul două minute. Uh, Vă mulțumesc, doamna comisar. Cred că pentru toți uh, este foarte important în acest context al crizei datorilor suverane să ne gândim cum vom câștiga banii pe care îi vom cheltui. Am spus că vom, vă vom măsura în măsură de rezultatele obținute până în 2014 în acest domeniu foarte important pentru Uniunea Europeană, să creăm noi condiții cadru, să avem o competitivitate ridicată și pot să vă felicit pentru că Um, situația s-a uh, îmbunătățit pe piața mondială. Avem uh, telefoane inteligente, se investește foarte mult în uh, infrastructură, s-a ajuns la cloud computing, deci vedem că există o cerere foarte mare. Și în Uniunea Europeană am preluat, ne-am asumat acest rol de lider și vă felicit pentru acest lucru. Până la urmă, Trebuie să facem progrese și în domeniul uh, programelor, nu doar în domeniul hardware. Trebuie să discutăm de calitate, de priorități, de performanțe um, care vor fi folosite în aceste rețele. Avem nevoie din acest punct de vedere de norme tehnice și de reglementări tehnice și Europa a demonstrat că dacă avem asemenea norme se pot face uh, progrese foarte mari. Dacă este să ne gândim la sistemul GSM, uh, UMTS și așa, mai, și așa mai departe, trebuie să ne gândim care va fi următorul pas. Trebuie să fim pregătiți că um, în sensul creșterii imense al transferului de date uh, trebuie să ne gândim acum în terabits și nu în gigabits. Există discuții largi acum despre acta, de exemplu, și am văzut că din acest punct de vedere anumite aspecte sunt foarte importante pentru utilizatori și trebuie să înțelegem situația mult mai bine și foarte clar modelele de afaceri care există în acest moment trebuie să găsească frecvențele necesare care să le permită serviciile lor. Madurel. Doamna Hera Madurel, acum două minute. Da, señora comisaria, ante todo eu también... Mulțumesc, doamnă comisar. Vreau și eu să îl felicit pe domnul Hockmark și raportorii săi din umbră pentru activitatea pe care au desfășurat-o pe acest subiect, o primă perspectivă europeană comună în ceea ce privește distribuirea spectrului de frecvențe. Știu că nu e un subiect ușor, dat fiind că acesta este de domeniul statelor membre și a fost dificil să se negocieze o astfel de poziție. În prezent, serviciile wireless uh, sunt din ce în ce mai intense, pentru asta e nevoie de un spectru mai larg, care este totuși limitat și de aceea e nevoie de eficiență. Grupul meu a fost uh, mulțumit de punctele din acord. Doamna comisar Crăs a vorbit despre uh, bandă largă, 800 de Hz, și de obligația de a folosi 1200 de MHz până în 2015 și apoi să se creeze un inventar al spectrului pentru a vedea ce fel de armonizare poate fi introdusă. Aceste măsuri vor permite noi utilizări ale spectrului și de asemenea vor contribui la reducerea prăpastiei digitale vom avea garanția unui uh, internet rapid pentru toată lumea, așa cum și se spune în agenda digitală. Grupul meu consideră că e o idee bună să se găsească un echilibru între uh, tele- operatorii de telecomunicații și nevoia uh, pentru um, posturile de radio să-și păstreze frecvențele, pentru a garanta diversitatea culturală și astfel putem uh, rezolva problemele existente și putem oferi operatorilor de telecomunicații acces la servicii pentru a putea contribui la relansarea economiei. Domnul Panayotos, acum două minute. Госпожо председател, colegi. Doamnă comisar, doamnă președintă, dragi colegi. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor pentru că s-a ocupat de acest raport foarte important, dar complicat în același timp. Propunerea, comisia a, a propus următorul lucru. Un program european de armonizare a spectrului de frecvențe radio a devenit o realitate. A devenit un fapt. Ne dorim o comunicare um, fără obstacole și în cadrul acestui program toți cetățenii Uniunii Europene vor avea acces la uh, bandă largă până în anul 2012. Însă armonizarea nu presupune, nu este doar o, un aspect tehnic pentru Uniunea Europeană. Armonizarea este importantă și pentru piața internă din Europa. Prin extinderea uh, pieței uh, interne și în domeniul uh, spectrului de bandă largă, Comisia Europeană ne va pune la dispoziție structura digitală de care avem nevoie pentru o dezvoltare mai mare a pieței interne și pentru o consolidare a economiei noastre europeană. Această um, armonizare va consolida domeniul de servicii din, Euro- din Europa. Doar în acest moment Uniunea Europeană va putea să preia un rol de lider în domeniul uh, serviciilor. Vom uh, avea o economie care se bazează pe uh, știință și care va fi foarte competitiv, competitivă. Am văzut, am stabilit că până în anul 2014 folosirea spectrului de bandă largă se va dubla și trebuie să acționăm mult mai repede. Vă mulțumesc. Ford, euh, un minut. Are cuvântul doamna Ford un minut. Mulțumesc. Domnule Gunnar, în ceea ce privește traficul de date mobile, am aflat că se va dubla în fiecare an pe următorii trei ani, ca urmare a noilor aplicații și a telefonelor inteligente. Și asta înseamnă că vom avea un acces mai mare, vom avea o concurență mai mare la nivelul Uniunii Europene, vom avea calitate mai bună și prețuri mai mici. Spectrul radio este totuși o resursă finită care foarte des este acaparată de uh, resursele publice. Și cred că ar trebui să putem uh, permite comercializarea acestui spectru radio, pentru că eliberarea sa este vitală pentru dezvoltarea economică. În zonele rurale, pe banda de 800 de MHz, poți ajunge în zone în care altfel n-ai ajunge. Și uh, cu această ocazie, pentru 2,6 GHz vom avea cu atât mai multe zone atinse. Statele membre trebuie să poată să apere și serviciile locale, pe de altă parte, pentru a-și păstra avantajul competitiv. Și țările noastre trebuie să aibă o viziune digitală comună. Alocarea spectrului digital este un lucru, dar clienții trebuie să poată să îl și folosească și tocmai de aceea avem nevoie de investiții pe termen lung în infrastructură, care este și o uh, provocare mai mare. Doamna Ford, așteptați o întrebare din partea domnului Rubic? Vă mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Cred că ați spus un lucru foarte important, o competitivitate transfrontalieră. Pe mine m-ar interesa ce șanse considerați, considerați că are Uniunea Europeană în uh, competitivitatea globală față de Statele Unite și față de China cu această politică pentru spectrul de radio. Cred că mergem dincolo de bandă. Vorbeam despre construirea infrastructurii. Deci să avem o infrastructură care să țină pasul cu cererea. Și în Parlament dăm legislații pe termen lung pentru investitori. Și uh, Europa este mai puțin atrăgătoare pentru investitorii pe termen lung de care avem nevoie pentru a ne construi această infrastructură mobilă. Merci, Mulțumim, doamna Ford. Domnul Zelstra are acum cuvântul un minut. Voorzitter, het radiospectrumbeleid brengt de interne... Doamna președintă, uh, uh, domeniul spectrului de fre- frecvențe radio va face comunicarea mai ușoară, va facilita uh, libera circulație a bunurilor și, de asemenea, libera circulație a ideilor și a opiniilor, fără bariere. Instituțiile europene trebuie să se asigure că există garanția pentru libera circulație a ideilor și a persoanelor. Există avantaje. Partidul nostru a deschis o pagină de internet astfel încât cetățenii să-și poată spune punctele de vedere și totuși s-a vorbit împotriva posibilității cetățenilor de a-și exprima opiniile. Chiar și doamna comisar Cruz, care este responsabilă pentru libertatea internetului, este împotriva acestei inițiative. Și asta nu e semnalul care trebuie transmis. Până la urmă, libera exprimare este centrul democrației și una dintre drepturile fundamentale în Uniunea Europeană și doamna comisar ar trebui să știe acest lucru. Mulțumim domnului Zilstra. Domnul Marcinkiewicz are acum cuvântul două minute. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarz. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Trăim într-o lume globalizată și de aceea trebuie să sprijinim dezvoltarea unor noi tehnologii care duc la o mai bună comunicare și la un mai bun transfer de date. În acest moment, Uniunea Europeană participă în acest proces tehnologic și dorește să-și asumă poziția de lider în această nouă lume. Cred că ar trebui să facem tot ceea ce uh, ne stă în putință. Cred că nu ar trebui să uh, încetinim uh, acest, uh, pro- acest proces de avans tehnologic. Președinția uh, poloneză a făcut uh, tot ceea ce a putut pentru a se asigura că această uh, legislație va fi, va fi adoptată. Atât Consiliul cât și Comisia sprijină acest uh, acord și acordul de a uh, continua cu frecvența de 800 de MHz pentru spectrul de bandă largă până în 1 ianuarie 2013 și banda de spectrul de 1200 MHz până în 2015 uh, și evoluții uh, suplimentare de la 400 GHz până la 600 GHz. Deci toate aceste decizii vor contribui la recâștigarea rolului de lider de către Uniunea Europeană în domeniul telecomunicații. Cred că prioritatea noastră ar fi adoptarea noului spectru care va da acces

Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă comisar. La început, mulți oameni au fost sceptici cu privire la Europa și se întrebau ce poate însemna asta pentru ei, pentru comunități. Și iată, putem da o veste bună frecvențele, spectrul de frecvențe radio uh, este un pas către o adevărată piață europeană spectrul de frecvențe radio este limitat, dar oferă o serie de oportunități esențiale pentru ca Europa să devină lider global în această societate informatică. Acest acord politic va duce la dezvoltarea pe care o dorim pentru a fi lideri în ceea ce privește mobilitate, comunicare în bandă largă, va fi un pas esențial pentru o politică europeană a spectrului de frecvențe flexibilă și creșterea exponențială a traficului mobil de date să poată fi um, echilibrată cu ofertele care există. Această politică trebuie să poată permite crearea unei adevărate piețe de telecomunicații europene. Parlamentul European, din păcate, nu a putut um, să ajungă la extinderea uh, alocării spectrului pentru a păstra cadrul omogen european și pentru a fi competitiv într-o economie globală, uh, tehnologiile noi nu trebuie plasate pe o poziție dezavantajoasă doar fiindcă apar mai târziu. Mulțumesc, doamna Nibler. Acum două minute. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimată doamna comisar, dragi colegi. În primul rând, aș dori, aș dori să mulțumesc din inima raportorului nostru, care a, avut, care, a apărat cu, care a apărat cu succes poziția Parlamentului în cadrul negocierilor cu, cu Consiliului. Tot mai mulți cetățeni europeni folosesc servicii mobile și această tendință este în creștere. Câteva cifre, de exemplu, în 2010 uh, s-a, s-a crescut uh, volumul de date folosite de la 35 megabits la 92 uh, de mega, megabits și acest lucru a fost reflectat și de creșterea de numere, de, numărului de telefoane inteligente. Această tendință este de așteptat și pe viitor. Experții se așteaptă ca între 2010 și 2015 uh, traficul de date mobile va crește de 26 de ori și uh, până în anul 2015 vor 780 de milioane de oameni vor folosi internetul uh, mobil. Și în acest context uh, salutăm programul uh, european care are un rol uh, special. Obiectivul nostru este foarte clar. Pentru internet de bandă, pe bandă largă trebuie să existe mai multe frecvențe disponibile. Traficul tot mai mare poate duce la oprirea uh, internetului în anumite momente și trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla. Uh, și, uh, dragi colegi, cred că dacă mâine vom uh, aproba acest acord, uh, vom fi făcut un lucru foarte bun pentru cetățenii europeni. După cum știți, eu acum sunt raportoare și în dosarul legat de roaming pentru a avea condiții mai bune pentru utilizatori după părerea mea, accesul la, la internet în străinătate trebuie să devină mai ieftin. Doamna comisar, dumneavoastră ați făcut o propunere curajoasă. Cred că noi ne-am fi dorit ca propunerea să fie și mai curajoasă și dacă vom reuși să încheiem și dosarul cu roaming în, în acest uh, an, poate mă veți putea numi și pe mine uh, Angelica Roaming. Mulțumesc. Are acum uh, domnul De Angelis. Cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Un program important și un proiect ambițios. Să transformăm Europa într-un lider mondial în ceea ce privește uh, viteza, gradul de acoperire și capacitatea comunicării în bandă largă obiectivul comunicării în bandă largă pentru toți. Europa însă e în urmă. Statele Unite și China deja au liberalizat mare parte din spectrul de frecvențe radio. Prin urmare, salutăm uh, acordul pentru liberalizarea spectrului de frecvențe radio în bandă largă până la finele acestui an și salutăm și uh, rapidizarea benzii largi mobile la cel puțin 30 megabits pe secundă obiective importante. Consider că agenda digitală europeană ca viitoare sursă de dezvoltare, de creștere și de lucru este una care trebuie luată în considerare. Trebuie să facem aceste lucruri pentru a ne asuma rolul de lideri. Mulțumesc. Acum, doamna Camere Verț, un minut. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Cred că Uh, doresc să stric puțin vinul care tocmai a fost servit în această seară, pentru că, după părerea mea, poziția Consiliului nu, este, nu ne poate mulțumi. Uh, frecvențele sunt un bun public uh, limitat, au o, importantă, au o importanță culturală foarte mare. Atâta vreme cât uh, radioul, de exemplu, are nevoie de frecvență pentru a transmite mesaje cetățenilor, un radio va avea un uh, rol important în Europa. Comisia uh, pentru Cultură a făcut anumite uh, propuneri legate de rolul special al radioului și um, am cerut niște reguli clare de compensare pentru a, uh, clarifica ce se întâmplă cu costurile necesare pentru a cumpăra te- tehnologii noi în teatre, în radio și așa mai departe nu s-a întâmplat nimic cu uh, propunerile uh, făcute de noi și aștept din partea Comisiei și din partea statelor membre ca cel puțin acum în practică să ne arate că înțeleg care este responsabilitatea lor, că nu se gândesc doar la avantajele economice în momentul în care uh, gestionează acest bun public și că nu uită de aspectul cultural și uh, diversificății uh, culturale a Europei. Urmează procedura intervențiilor spontane. Suntem în întârziere și din respect pentru interpreți vă rog să respectați timpul. Doamna Carol, acum un minut. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegani Gunnar. Doamnă președinte, aș dori să-i mulțumesc uh, colegului meu, domnul Gunnar Holmgar, pentru activitatea sa excelentă, pentru că, într-adevăr, spectrul este limitat și tocmai de aceea este din ce în ce mai necesar să îl eliberăm pentru o dezvoltare digitală. Eu sunt responsabilă la Comisia INTA pentru acest program și mă bucur foarte mult că textul este unul ambițios și vizionar. Agenda digitală conține provocări pentru zonele izolate, și uh, faptul că telefoanele inteligente sunt din ce în ce mai folosite necesită până la urmă o dezvoltare a spectrului. Politica pe care o vom adopta mâine înseamnă că această bandă de 800 de MHz trebuie să fie uh, eliberată începând din ianuarie 2013, ceea ce este o mare realizare pentru că multe țări doreau să întârzie acest proces cu câțiva ani. Deci este o realizare ambițioasă, ceea ce înseamnă că se pot apăra noi servicii. Mulțumesc, doamna Băsescu. acum. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Europa are nevoie de o politică flexibilă și coordonată în domeniul spectrului de frecvene radio. ea va contribui la crearea unei piee paneuropene a telecomunicaiilor. spectrul radio este esenial pentru societatea digitală

o espectro radioelétrico de baixas a muito altas frequências vai sendo Mulțumesc. Spectrul de frecvență radio este uh, discutat acum. Spectrul de frecvență radio pentru utilizator trebuie monitorizat în continuare, pentru că există unele discrepanțe în continuare. Aș dori să știu care este în acest context poziția Comisiei. Frecvențele ar trebui să fie puse la dispoziția uh, publicului pentru scopuri comerciale, private, pentru scopuri militare și așa mai departe. Și știm că obiectivul acestui uh, regulament este să creăm o lume digitală pentru accesibilă uh, opinie publice și în același timp pentru diferite, uh, pentru diferite uh, piețe. Doamnă președinte, doamnă comisar, conform articolului 114 din Tratatul de Funcționare și Măsurilor Însoțitoare, Comisia în 2010 a prezentat propunerea de politici în domeniul spectrului de frecvențe radio în mai anul trecut, noi am propus o serie de schimbări pentru a deschide noi posibilități prin alocarea de frecvențe, pentru a crește comunicarea în bandă largă. Nu toate propunerile Parlamentului European s-au bucurat de sprijin în Consiliul European și împreună am reușit să creăm o bună bază pentru politica europeană în domeniul spectrului de frecvențe radio. Faptul că din 2013 în toate statele membre frecvența de 800 de MHz va fi deschisă pentru comunicare de internet în bandă bandă largă și din 2015 vom adăuga și 1200 de MHz pentru a crește transferul de date mobile, oferă Uniunii Europene posibilitatea de a dezvolta legăturile în bandă largă și de a ajunge la o piață cu 500 de milioane de utilizatori. Sperăm că noua alocare a spectrului în acest acord va aduce îmbunătățirile dorite în ceea ce privește comunicarea. Domnule Rubic, ați vorbit deja de două ori, dar vă dau și acum cuvântul, dat fiindcă e Sfântul Valentin. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i urez toate cele bune raportorului nostru uh, Huckmark pentru că a pus uh, bază foarte bună pentru Europa competitivă. Aș dori să întreb un lucru uh, pe doamna comisar uh, Crăs. Până în 2015 vă gândiți și la frecvența de, 100, de 1000 de megabits și cât de repede ajungem la această frecvență. Mulțumesc. Doamna Crăs, aveți acum cuvântul pentru a încheia. Doamnă președinte, există o serie de întrebări care mă intrigă. Un comentariu specific din partea doamnei Băsescu în ceea ce privește uh, spectrul nelicențiat pentru Wi-Fi, foarte important, fără îndoială, și vom examina această situație. Și asta are legătură cu punctul care a fost uh, menționat de doamna Șube, accesul public va fi parte a inventarului nu totul se reduce la licență și la utilizări comerciale, ca să spunem așa. Concluzia mea finală până acum este că aș îndrăzni să spun cu plăcere ă, toate statele membre sunt de acord cu privire la importanța absolută a accesului crescut la spectru ca mijloc pentru a promova creșterea și ocuparea forței de muncă. Este foarte important ca toată lumea să fie de acord asupra acestui punct și anume că rolul spectrului de frecvențe radio este să crească, uh, să intensifice dezvoltarea în Europa și să fie în beneficiul consumatorilor. Sperăm că prin adoptarea în Parlament mâine vom transmite doar un semnal pozitiv Uh, după o muncă grea în Parlament, în Consiliu și în Comisie, ci va fi și un gest prin care putem arăta lumii că, iată, există și lucruri pozitive care țin de Europa. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, pe durata întregii proceduri, timpul zboară, dar, într-adevăr, uh, s-a muncit foarte mult, s-au făcut mari eforturi, Însă, în final, contează doar rezultatul. Și, într-adevăr, toată lumea a făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc. Domnule raportor, pentru un final. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr, spectrul este limitat, dar ocaziile, oportunitățile sunt nelimitate. Așa cum am văzut în trecut, ce s-a întâmplat și cum vom vedea și mai departe în evoluțiile cu care ne confruntăm acum. Cred că e corect să spunem că media și cultura vor avea ocazii mai multe decât vreodată până acum să ajungă la publicul intenționat, așa cum vedem că se întâmplă chiar și acum. Lucrurile se schimbă și cred că cel mai important uh, lucru, cel mai important uh, învățământ din această dezbatere este că avem o evoluție foarte rapidă care a avut loc în ultimul deceniu. Și cu siguranță ea va fi și mai rapidă în următoarele decenii și este important ca noi să asigurăm la capacitate maximă posibilitatea de a profita de toate acestea atât cât în ceea ce privește media și cultura, cât și serviciile de știri. Și tocmai de aceea este important în ceea ce privește pașii următori să asigurăm o implementare rapidă a acestei legislații, dar în același timp să ne pregătim și pentru pașii următori, pentru că cred că suntem de-abia la începutul noii evoluții al celui de-al doilea val al revoluției internetului. Și, bineînțeles, acest lucru va avea și consecințe și oportunități, aa cum am văzut în Africa de Nord în ceea ce privete protestele și mișcările de stradă, aa cum am văzut în uh, revoluționarea diverselor uh, părți din economiile noastre, putem să profităm de pașii următori, de evoluțiile următoare, cu cât suntem mai rapizi. Și am decis să stabilim ținta la 1200 de MHz pentru 2015. Și atunci există nevoia de a evalua necesitățile și de a ne mișca foarte rapid în următorii ani, pentru că viitorul se apropie cu pași repezi și trebuie să fim um, conducători, trebuie să preluăm conducerea pentru a fi pe primul loc și trebuie să fim percepuți ca fiind primii care deschid noi oportunități și noi ocazii, pentru că acestea sunt, cum spuneam la început, uh, nelimitate în timp ce spectrul este limitat. Mulțumesc! Monsieur Rubic, vous aviez... Domnule Rubic, un punct procedural? Frau Präsident. Uh, microfonul îmi funcționează și frecvențele funcționează foarte bine doar că butonul nu funcționează întotdeauna bine și am rugat deja de două ori să vină un tehnician și să repară acest buton, dacă se poate până mâine. Vă mulțumesc! Ne vom asigura că se întâmplă acest lucru. Chiar eu mă voi ocupa, uh, nu noaptea asta, dar mâine dimineața. Mulțumim, domnule comisar, mulțumim tuturor. Discuțiile s-au încheiat și mâine la ora 12 și jumătate vom vota.